Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Domnilor și domnilor, reluăm uh, sesiunea noastră. Procesele verbale ale sesiunii de ieri au fost uh, publicate. Dacă sunt comentarii, nu. Atunci presupun că sunt adoptate procesele verbale. Agenda noastră de astăzi prevede o dezbatere comună asupra patru rapoarte legate de așa numitul pachet maritim. Vom începe dezbaterea dând cuvântul raportorilor. Primul, domnul Luis de Grandes Spascual, patru minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Italiane, dragi colegi